colegi. Dragi colegi, dragi colegi, uh, am două anunțuri de făcut. În primul rând, mă asociez și eu și noi toți împreună cuvintelor președintelui Martin Schulz, care ieri, în deschiderea lucrărilor plenare, a uh, reamintit